primul uh, orator pentru aceste explicații ale voturilor. Rămâne un anunț de făcut. Am primit poziția comună din partea Consiliului și motivele care au condus la adoptare, precum și poziția Comisiei și am să-mi permit să vă citesc titlul poziției comune. E vorba de poziția comună a Consiliului din 5 martie 2009 cu privire la adoptarea regulamentului Parlamentului și Consiliului de modificare a instrucțiunilor consulare comune privind vizele adresate reprezentanților diplomatici de, diplomați de carieră în vederea introducerii datelor biometrice și în ceea ce privește uh, primirea tratat mentului cererilor de viză. Acest, tot acest titlu a fost în ghilimele. Am spus că e puțin complicat. Termenul de două luni de care dispune Parlamentul pentru a se pronunța începe din 13 martie 2009. Domnul Hanan. Eu am cerut cuvântul la rezoluția privind Tibetul. Această informație nu ne-a parvenit, dar aveți cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, tibetanii, ca toate națiunile, au aspirația de a trăi cu propriile legi ca un popor de sine stătător și negând aceste aspirații, guvernul chinez face o mare greșeală, însă până la urmă e vorba de așa numitele false țări, cum le spunea Engels. Se pare că tibetanii nu înțeleg această chestiune și nu ar trebui să aibă dreptul la democrație. Eu fac apel la membrii Parlamentului să se gândească la ironia similarității dintre acest argument și cel care a fost uh, uh, spus după voturile negative din Franța și Irlanda și Olanda. Li s-a spus că votează, că s-a spus că votează de fapt împotriva a altceva și nu împotriva Constituției și că nu înțeleseseră chestiunea și de fapt trebuiau să fie informați mai bine. Eu cred că, fie că e vorba de poporul din Tibet sau de poporul din Uniunea Europeană, oamenii înțeleg foarte bine ce doresc și ce cred și ar trebui să aibă dreptul să-și exprime aceste dorințe la urna de vot. Îmi pare rău să repet acest lucru în fiecare discurs, dar trebuie să votăm prin referendum tratatul de la Lisabona. Vă mulțumesc! Mulțumesc, aici se încheie dezbaterea, vom relua la ora 15 și vom discuta despre chestiunile privind încălcările drepturilor omului, Filipine, Darfur și vă urez poftă bună, ședința se suspendă.